spor de la alegerile directe pentru Parlamentul European și le mulțumesc colegilor pentru că mi-au acordat privilegiul de a duce la bun sfârșit această sarcină. Vă mulțumesc, se încheie discuția, votul va avea loc mâine la 11.30. jumate. Acum Vom avea declarația vicepreședintei Comisiei, înaltului reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate în legătură cu situația din Mali. Vă dau cuvântul, doamnă Ashton. Thank you very much, uh, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Ofițerii din armată l-au uh, dat jos pe președintele Ture în martie și au cerut un, s-a cerut un leadership mai puternic pentru a combate rebeliunea pro-Ture. Organizația ECOVAS s-a implicat foarte mult în această situație uh, și la fel și reprezentanții comunității internaționale, inclusiv de la UE și de la ONU. Pe 6 aprilie s-a obținut un acord cu privire la uh, găsirea păcii în această țară. Trebuie să se organizeze noi alegeri uh, de îndată ce listele electorale pot fi actualizate. Situația din nordul Mali s-a deteriorat foarte repede. Uh, rebelii tuaregi au capturat trei orașe strategice, printre care Kidal și Timbuktu, după ce trupele guvernului s-au retras. În 5 aprilie, NMLA a cerut independență de plină, cerere care a fost respinsă imediat de Uniunea Africană. Sigur că am auzit că fostul președinte al Mali a fost arestat pentru o treia oară ieri. Stimații deputați, știu că ă, Uniunea Europeană este contestată de mult pentru fragilitatea situației din Sahel. Știm că uh, această situație nu poate să ducă la securitate, de aceea propunem o abordare cuprinzătoare a strategiei Sahelului adoptată acum un an de Consiliu și numirea unui coordonator pentru Sahel. În această strategie este inclusă alocarea de 50 de milioane de euro suplimentari pentru a susține politica de securitate din Mali. Criza din Libia și uh, deznodământul său au exacerbat o problemă existentă, ducând la revărsarea de luptători bine înarmați într-o regiune în care terorismul, luarea de ostateci, traficul de droguri și criminalitatea erau probleme grave existente deja. Pe deasupra, nesiguranța alimentară este recurentă, uh, înrăutățindu-se foarte mult condiția unei părți foarte mari a populației. Obiectivul nostru este să colaborăm cu guvernele din regiune, unde guvernele sunt puternice, Totul merge foarte bine, însă lovitura militară din Mali a subminat complet legitimitatea și eficiența guvernului. Cer, resta, cer restabilirea unui guvern legitim și organizarea de alegeri cât mai repede. Consiliul de Afaceri Externe din 23 martie a susținut eforturile comunității statelor Africa, din Africa Occidentală pentru a se reinstaura uh, ordinea democratică și constituțională în Mali. Acest uh, lucru nu a afectat uh, asistența umanitară și nici alte proiecte de asistență pentru locuitori. Salut uh, medierea Burkina Faso în numele ECOVAS și semnarea pe 6 aprilie a acordului de către armată. Trebuie să se redea puterea cât mai repede unui guvern legitim. Am vorbit cu președintele Utara, care este președintele ECOVAS, pentru a uh, discuta despre această situație. Și, uh, de asemenea, ieri la Bruxelles am avut o întrevedere cu domnul Ban Ki-moon pe această temă. Numirea domnului Dion Kunda Traore ca președinte interimar a fost făcută. Am vorbit despre arestarea fostului premier și uh, a altor politicieni. Mă îngrijorează și va fi discutată la Consiliul de Afaceri Externe de luni. De îndată ce guvernul interimar va fi pus pe picioare, vom discuta despre cum poate Uniunea Europeană să susțină tranziția cât mai bine, inclusiv organizarea de alegeri. Acum se uh, prevede reluarea proiectelor suspendate, mai ales respectarea deplină a acordului ECOVAS de uh, reinstaurarea unui guvern legitim guvernul interimar trebuie să decidă ce fel de asistență dorește de la partenerii externi. Ținem legătura cu ECOVAS pentru a discuta propunerile lor de a uh, îi susține în sectorul de securitate, mai ales în nord, și de asemenea de a coopera strâns cu statele vecine, Mauritania, Niger, Algeria, uh, Côte d'Ivoire și Burkina Faso. Toate acestea au un interes foarte mare uh, în legătură cu această situație. Trebuie să reflectăm cu multă precauție la uh, continuarea acestei situații și la consolidarea Armatei Naționale și a Jandarmeriei din Mali. În 21 martie, adunarea parlamentară a CPUE și-a exprimat îngrijorarea față de deteriorarea situației în Nord. Nu este în interesul poporului din Mali, a regiunii și nici al Uniunii Europene ca această zonă să devină una unde nu se aplică nicio lege. Consiliul și-a exprimat angajamentul față de integritatea teritorială a Mali. Stimați deputați, toate aceste lucruri sunt și mai urgente pentru că există o situație umanitară din ce în ce mai gravă. 200 de mii de persoane sunt strămutate intern în Mali și peste 140.000 de mii s-au refugiat în statele vecine. Pentru anul 2012 am uh, sporit bugetul de ajutor umanitar pentru zona Sahel de la 45 de milioane de euro uh, la 105 milioane. În Mauritania, Niger, Mali și Burkina Faso, Comisia implementează programe de 250 de milioane de euro de ajutor umanitar și acțiuni de siguranță alimentară pentru o populație estimată de 50 de milioane de persoane. S-au mai adăugat 9 milioane la începutul acestei luni pentru alimente, adăpost și apă pentru refugiații din Mali și pentru strămutații interni. Obiectivul nostru primordial este să ajutăm cât mai repede uh, populațiile cele mai afectate și mai vulnerabile. Dorim de asemenea suveranitatea și integritatea Mali. Suntem în uh, strânsă legătură cu autoritățile interimare de la Bamako pentru a defini asistența în toate uh, domeniile, alimente, securitate și așa mai departe. Stabilitatea în regiune este esențială pentru toți partenerii africani a Europei. De aceea intenționăm să ne mobilizăm eforturile pentru a găsi soluții, nu doar pentru uh, situația urgentă din săptămânile următoare, ci și pentru perioada pe termen mediu și lung, dorind ca Mali să fie din nou o națiune cu adevărat unită. Mulțumesc! předsedkyně, nejvyšší představitelko, za toto úvodní slovo. Mulțumesc, doamnă Ashton, pentru aceste observații introductive. Voi da acum cuvântul domnului Casulides de la PP, două minute. The... Mulțumesc. Cazul acestei lovituri de stat recente din Mali ne arată cât de important e rolul jucat în perioada actuală de organizațiile africane periferiale, cum ar fi ECOVAS în cazul acesta, Comunitatea Economică a Statelor din Africa Occidentală, pentru a restabili ordinea constituțională și democrația pluralistă. Țările africane însă le nu mai acceptă loviturile de stat. ECOVAS a jucat un rol asemănător și în cazul uh, alte țări, Côte d'Ivoire. Ceea ce e mai îngrijător însă pentru Africa, dar și pentru securitatea și stabilitatea Europei, uh, e ceea ce se întâmplă în nordul uh, Mali. Trupe înarmate, miliții care au uh, lucrat ca mercenari pentru Gaddafi, și fundamentaliști islamici, mișcări uh, sprijinite de Al-Qaeda din islamul Maghreb. Deci toți aceștia au profitat de situația creată și au preluat controlul orașelor Timbuktu, Kidal și Gao, declarând statul independent Azawad. O astfel de evoluție contravine dreptului internațional. Astfel de teritorii nerecunoscute devin niște zone sigure pentru criminali internaționali, pentru cei care, pentru membrii Al-Qaeda și reprezintă un factor de instabilitate din Maghreb către Mauritania, Niger și întregul Sahel. O zonă cunoscută deja pentru uh, răpirile din trecut și pentru fără de legile care aveau loc acolo. Noi sprijinim unitatea teritorială a Mali. Orice secesiune e inacceptabilă pentru noi. Trebuie să sprijinim președintele constituțional, pe domnul Traore, și mă bucur că doamna Ashton a spus clar acest lucru pentru a face tot posibilul pentru restabilirea teritori- uh, integrității teritoriale și a unității Mali. Vă mulțumesc! Dragi colegi, vă atrag atenția asupra faptului că avem o mare întârziere, deci trebuie să ne respectăm timpul acordat. Doamna Gomes, un minut. Não tinham ainda cessado os ecos do golpe militar no Mali e já estávamos... Mulțumesc. Lovitura militară eh, de stat eh, a existat uh, și în Mali, a existat și în Guinea-Bissau în uh, trecutul recent și asta arată că Uniunea Europeană are un rol de jucat acum în Africa. Cooperarea cu ECOVAS, cu ONU este foarte importantă, iar sarcina noastră este aceea de a i proteja pe cetățenii din aceste state în uh, circunstanțele actuale, astfel încât să supraviețuiască. Uh, de asemenea, trebuie să intervenim în Africa pentru a pune capăt traficului de ființe umane și de arme. În acest sens, vedem foarte clar că avem multe lucruri de făcut în Africa și avem nevoie de instrumente propice. De asemenea, trebuie să ne coordonăm politicile din Africa, astfel încât să existe un numitor comun a ceea ce facem și să ne mobilizăm mușchiul politic, astfel încât să oferim asistență militară celor care au nevoie. De asemenea, trebuie să... Vorbitoarea este întreruptă, ne cerem scuze. Îmi cer scuze, spune președintele, dar va trebui să vă tai microfonul și fac un apel către toți vorbitorii să se limiteze la timpul alocat, dar și să vorbească mai rar ca să poată fi urmăriți de interpret. Urmează domnul Görens, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep cu cuvintele ce irosire. Iată aici o țară aflată în criză, care până nu de mult era un elev model la capitolul alternanță democratică. De acum Maliul se confruntă cu trei provocări. În primul rând, reinstituirea democrației, în al doilea rând a unității teritoriale și în al treilea rând ameliorarea condițiilor de viață a cetățenilor din Mali care depind de ajutor extern. Cum să răspundă la aceste provocări? Mali trebuie uh, bineînțeles, să acționeze în primul rând și răspunsul nu trebuie să fie doar unul al Maliului, ci un răspuns regional. Toate statele din ECOVAS se află într-un parteneriat foarte strâns cu Uniunea Europeană. Noi, ca europeni, avem un interes absolut clar să susținem ECOVAS-ul, să-i ajutăm să creeze o strategie post-Gaddafi date fiind uh, răsturnările de situație din Libia, care sunt cel puțin parțial la originea evenimentelor din regiunea Sahelului. Experiența și expertiza noastră în domeniul cooperării în cele mai diverse domenii ne uh, permit să împărtășim învățăminte acestor state atât de greu încercate. Strategia pentru Sahel trebuie să integreze toate aceste dimensiuni și, în încheiere, aș dori ca situația din Mali să se îndrepte cât mai repede ca să putem relua cooperarea pentru dezvoltare suspendată de la lovitura militară de stat încoace. Mulțumesc. Urmează doamna Sargentini. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Domnule președinte, am fost la Dakar acum două săptămâni în Senegal și m-am întâlnit acolo cu un toareg care fugise din Mali. Era vorba de un marabut, o persoană educată, un lider uh, spiritual, destul de liber, uh, copiii lui uh, studiaseră, niciunul dintre ei nu mai dorea să rămână în Mali, deoarece situația acolo e foarte gravă și toaregii sunt discriminați. Acesta ne-a spus că acești rebeli sunt niște vagabonzi, practic, sunt tâlhari care folosesc uh, doar ca argument islamul. De ce e periculos ceea ce se întâmplă acolo. Eu nu am înțeles, eu i-am spus că nu cunoșteam foarte bine situația, însă acum am impresia, văd foarte clar că în Mali nu e vorba de un conflict care tocmai a izbucnit. Nu, e vorba de o criză care exista deja de foarte mult timp. Uh, minoritățile nu erau respectate, comunitățile nu conlocuiesc, nu se înțeleg între ele și există și o repartizare nedreaptă a bogățiilor în această țară. Mali este o țară bogată, însă cu bogății prost exploatate, prost distribuite și eu cred că o repartiție mai echitabilă ar fi o cale de a soluționa lucrurile întrucâtva. câtva. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului cu un minut. Mulțumesc. Noi cei de la ECR uh, de, condamnăm uh, ceea ce se întâmplă acum în Mali după lovitura militară de stat. Rebelii separatiști trebuie să predea controlul asupra regiunii din nord pe care o controlează acum, astfel încât politicile centrale, autoritățile centrale să poată să redobândească controlul asupra acestora. Orice altceva nu va face decât să separe Sahelul. De asemenea, ar trebui ca activele uh, rebelilor să fie înghețate până când se rezolvă conflictul. Ne îngrijorează faptul că Uh, există și islamiști extremiști în Mali, iar uh, pentru Al-Qaeda, um, ceea ce se întâmplă acum în Mali este mană cerească, pentru că e o regiune fragilă. Așa că fac apel la înaltul reprezentant să mobilizeze resursele Uniunii Europene astfel încât să ajute ECOVAS în uh, abordarea, um, de, în uh, încercarea de a soluționa problemele din Mali și uh, să-l ajutăm pe președintele Traore să construiască un stat democratic bazat pe statul de drept și rezultat în urma unor alegeri libere și echitabile. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum un minut și jumătate doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Biet Mali și bieți cetățeni ai Mali. Biete popoare ce trăiesc în această regiune a lumii confruntată cu o criză alimentară și sanitară fără precedent și care, după cum ați spus, doamna Ashton, nu s-a născut în luna ianuarie și nici odată cu răscoala din 23 martie. Chestiunea Tuaregă a fost ignorată cu brio atunci când s-a produs decolonizarea, Franța fiind principala vinovată. Promisiunile făcute tuaregilor au fost rar ținute. Această regiune este foarte râvnită din cauza că are resurse naturale foarte bogate, atât de cei din interiorul țării, cât și uh, de vecini și de anumite state europene. De uh, mai multe zeci de ani, Sahelul este o zonă unde dreptul nu se aplică, unde uh, prosperă traficul de tot felul. Arme cu miile au fost aduse pe teritoriul Maliului, inclusiv de către rebelii din Libia. De la începutul lui ianuarie, poporul și mai ales femeile suferă uh, violențe foarte grave. Nu trebuie uh, ca Uniunea Europeană să abandoneze uh, populația, însă trebuie să facă un bilanț a fondurilor deja plătite pentru Mali, care în mod evident nu ajung la populație. Trebuie numită o comisie independentă de anchetă care să facă lumină uh, în aceste grozăvii Trebuie ca fără ingerință să se găsească o soluție politică în care să implice toate părțile, inclusiv pe reprezentanții societății civile. Mulțumesc, doamnă Vergia. Acum un minut și jumătate, domnul Gale. Doamnelor și domnilor, impresia mea este că în evaluarea politică a situației din Mali uh, suntem cu toții de aceeași părere. Salutăm faptul că se merge în direcția potrivită în ceea ce privește situația din capitală, cel puțin. E vorba uh, de acea mică parte din Mali, adică capitala și împrejurimile capitalei. Asta nu înseamnă că întreaga problemă cu privire la Mali este soluționată. Salut faptul că uh, iată, am reușit să mobilizăm ajutor umanitar pentru Mali, fiindcă la acest capitol noi totdeauna ne descurcăm foarte bine. Să sperăm că va ajunge la destinatari și trebuie să profităm acum de această ocazie, astfel încât uh, să facem tot posibilul pentru ca ECOVAS să-și asume rolul în regiune. Trebuie să discutăm și cu Uniunea Africană, să ajungem la un acord, fiindcă trebuie ca Uniunea Africană să se implice în calitate de actor instituțional, așa cum a mai făcut-o. Începând cu Sahara Occidentală până la Mauritania, Niger, Ciad, Sudan, continuând apoi cu sudul Libiei și așa mai departe, vedem că statalitatea acestor țări este limitată. Nu există organe statale bine dezvoltate și iată că din acest motiv a rezultat un vacuum mană cerească pentru teroriști. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca exportul de mici arme Uh, arme care însă promovează instabilitatea africană să fie oprit. Pentru că nu armele mari și periculoase sunt uh, elementul cel mai negativ aici, ci armele mici care sunt la îndemâna tuturor. Mulțumim foarte mult, domnule Galler. Acum urmează pentru două minute doamna Veronique de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem practic cu toții de acord uh, în legătură cu cât de tragică e situația din Mali. Aș vrea să revin la un sentiment neplăcut pe care l-am față de această situație, pe care putem să o considerăm previzibilă pentru mulți dintre noi. Și mulți colegi, domnul Galer, eu însă, uh, colegi de la ACP, de luni de zile, de la intervenția din Libia, auzim strigătele colegilor din Mali, care ne tot spuneau că se va întâmpla acolo. Am auzit asta la reuniunea din Togo a ACP și cu o zi înainte de lovitura de stat la Bruxelles, colegul nostru al Sari s-a mâniat, practic, ne-a spus clar ce se va întâmpla. Cum se face însă că nu am putut face nimic? Aveam strategia pentru Sahel, știam care sunt faptele, știam că se va întâmpla ceva și astăzi mă bucur să aud că vom face tot posibilul, că vom sprijini ECOVAS, că vom uh, sprijini colaborarea regională, pentru a avea un guvern de tranziție, pentru a fi întreprinse acțiuni de dezvoltare în anumite regiuni care sunt foarte sărace. Însă mă întreb dacă nu am fi putut să intervenim mai din timp, știind că acolo era un butoi de pulbere. Eu cred că trebuie să mm, ținem cont de toate problemele de acolo. Așa cum spunea doamna Vergea, sunt niște probleme care existau deja și de aceea noi trebuie să le confruntăm cu foarte multă fermitate. Vă mulțumesc, domnul Rinaldi, un minut. Președinte, signor altocomisar, după... Mulțumesc, doamnă președinte, doamna înalt reprezentant. Mali ne aduce foarte multe surprize neplăcute, deși acest stat a fost democratic în ultimii ani. A, lovitură de stat, rebeliuni, bande care aplică șaria, șaria, mă scuzați, și risc de foamete. Iată elementele unei drame umane care riscă să contamineze întreaga regiune. Mali este fără îndoială o victimă colaterală a conflictului din Libia. Această problemă depășește clasa politică din Mali. Adevăratele rădăcini ale problemei se află în altă parte. Sigur că trebuie să menționăm Libia, dar mai sunt și alte state. În rezoluția noastră cerem o strategie post-Gaddafi pentru această regiune și dorim o cooperare mai profundă în domeniul securității, care să meargă dincolo de niște simple contacte. Cred că ECOVAS și ONU și Uniunea Europeană trebuie să garanteze securitatea alimentară și politică din regiune, știind că cu cât vom interveni mai târziu, cu atât mai târziu se va găsi o soluție. Mulțumesc. Un minut, domnul Alfonsi. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, poporul Tuareg e un popor marginalizat peste tot în Azawad, teritoriul Tuareg de acolo, niciodată nu s-au respectat angajamentele luate în ultimii 30 de ani. Și acești rebeli se luptă pentru ca drepturile culturale și istorice să fie recunoscute. Asta mi se pare legitim. Însă există riscul uh, terorist acolo, care pune în pericol uh, mișcarea de eliberare Tuarega. LMNA e o mișcare care nu are nimic de a face cu islamismul radical. Din potrivă, tradițiile berbere se opun șaria, au uh, niște uh, obiceiuri tumiere mult mai favorabile femeilor, de exemplu. Elemena se opune integrismului perceput din Occident. Trebuie început un dialog cu organizația Elemena pentru a ajunge la o stabilitate în regiune. Vă mulțumesc, domnul Kelam, un minut. Uh, Doamnă înalt reprezentant, permiteți-mi să transmit următorul mesaj. Vă mulțumesc pentru declarația foarte fermă pe care ați făcut-o cu privire la situația din Mali. Conflictul intern arată cât de fragil uh, e sfera politică și economică din uh, Uh, Africa Occidentală. În urmă cu 20 de ani, Mali s-a instituit ca fiind un stat democratic cu o nouă Constituție. Ultima trecută, uh, uh, luna trecută, mă scuzați, Constituția a fost suspendată și doar în urmă cu 11 zile a avut loc secesiunea autoproclamată a regiunii de nord, lucru care ne îngrijorează foarte mult prin prisma activităților teroriste Uh, și prin prisma erei post-Gaddafi. Trebuie să adresăm problemele umanitare în primul rând, pentru că se estimează că o zecime din populația de 15 milioane din Mali se află într-o stare de urgență și de insecuritate alimentară. Trebuie de asemenea să sprijinim acordul de tranziție care, slavă Domnului, a fost uh, încheiat, mulțumită eforturilor statelor uh, din uh, Africa Occidentală. E un progres și dacă într-adevăr se va ajunge la concluzia că uh, Uh, nu, se, nu vor mai trebui permise alte lovituri de stat militare, există în continuare speranța că uh, vor fi create noi democrații. Dar important este să existe acces la ajutor umanitar în aceste regiuni, astfel încât să prevenim ca situația să escaladeze și să ajungă la un dezastru umanitar. Vă mulțumesc! Mulțumesc!

Tragedia din Mali e cronica unei morți anunțate. Acum un an am avut onoarea de a fi șeful misiunii electorale a Uniunii Europene la alegerile din Niger. Și autoritățile din Niger, care știau foarte bine despre ce vorbeau, erau acolo câțiva ambasadori uh, doar, deci aceștia au alertat guvernele europene legătură cu urmările groaznice pentru țările din Sahel uh, Uh, urmările legate de întoarcerea mercenarilor tuaregi care lucrau pentru Gaddafi. Erau tuaregi înarmați care, se, care urmau să se unească coreligionarilor lor și forțelor Al-Qaeda. De, uh, forțelor al ACMI, mă scuzați, și au spus de asemenea că forțele acestei mișcări, Al-Qaeda pentru Magrebul Islamic, erau infiltrate deja și în armata din Mali. Deci de aceea trebuie să acționăm rapid, dar ce problema de acolo poate să se răsfrângă și mai mult și cine știe, poate majoritatea țărilor de acolo ar putea să intre uh, sub controlul uh, acestei mișcări Al-Qaeda pentru Islamul uh, din Maghreb. Maghreb. De asemenea, să nu uităm câte persoane au fost răpite de uh, Alacmi, mi trebuie făcut tot posibilul pentru eliberarea acestora.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 avem și o situație legată de o catastrofă umanitară legată de hrană. Avem 200.000 de strămutați interne, avem 140.000 de refugiați care au fugit în Niger, în Mauritania. Ce se întâmplă acolo are o legătură clară cu o agresiune militară întreprinsă de NATO în Libia. Trebuie să sprijinim Uniunea Africană și Ecovasul pentru a găsi o soluție politică, fără ingerență. Trebuie protejată populația locală și trebuie respectată integritatea teritorială a Mali. Criza din această țară își are originile în situații diferite. E mare nevoie de locuri de muncă, de hrană, de servicii publice și cooperarea pentru dezvoltare poate juca un rol foarte important aici. Vă mulțumesc! Nimeni nu mai dorește să ia cuvântul din partea deputaților. Îi dau cuvântul doamnei Ashton. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc eurodeputaților pentru comentariile făcute în ceea ce privește evoluția situației din Mali. După cum au spus-o și eurodeputații, pe bună dreptate Uniunea Europeană trebuie să se implice, fiindcă avem interese vitale în uh, ceea ce privește modul în care se dezvoltă uh, Africa Occidentală. Sprijinim eforturile ECOVAS și păstrăm o legătură strânsă cu cei de acolo, astfel încât să uh, însoțim tranziția politică. Am uh, discutat cu președintele Atara și um, acesta mi-a spus că s-a confruntat recent cu probleme în Cote d'Ivoire și că acum uh, sprijină uh, Mali pentru a ajunge pe drumul cel bun. Încă o dată ne uh, subliniem uh, importanța integrității teritoriale a Mali. Am discutat cu ECOVAS mai multe subiecte importante, de exemplu, cum anume să creăm o forță colectivă pentru a ajuta guvernul să instaureze ordinea în, uh, pe tot teritoriul Mali. De asemenea, avem o misiune PESA în uh, regiune și acum ne gândim ce alți sprijin să mai acordăm. Mă îngrijorează în special faptul că un număr mare de oameni uh, e obligat acum să părăsească Nordul și că ne confruntăm cu o criză alimentară. Suntem uh, angajați, vrem să acordăm sprijin umanitar oriunde putem și e nevoie, cu condiția ca staful nostru să fie în siguranță. Sunt pentru rezoluția pe care Parlamentul European o va, uh, o va adopta pe acest subiect. Mulțumim, spune președintele. Mulțumim pentru această concluzie. Am ajuns la finele acestei dezbateri. Vom uh, vota raportul vineri la ora prânzului. Doamnelor și domnilor, trecem la următoarea dezbatere.